Bine. Ben ritrovati, buongiorno. Abbiamo organizzato. Bună ziua. Am organizat o reuniune comună cu uh, delegația pentru Afganistan și cu Comisia pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen. Este prezent și domnul Austre, Austrevicius. O audiere, deci, am organizat cu toții, o audiere în legătură cu problema femeilor în Afganistan. La sfârșitul anului 2014, cea mai mare parte a trupelor internaționale au părăsit Afganistanul, Asistența internațională scade, de asemenea, și economic și politic. Situația drepturilor omului în această țară este și consolidarea instituțiilor naționale se confruntă cu provocări deosebit de grave. Și există riscul ca guvernul din Afganistan să nu dea niciun fel de prioritate drepturilor omului într-un context economic dificil și într-un context de instabilitate din ce în ce mai pronunțată, context în care drepturile femeilor și ale fetelor sunt sacrificate în favoarea unor mize de siguranță. În acest context, e fundamental ca drepturile omului să rămână pentru guvernul afgan o prioritate centrală. La 31 mai a avut loc o explozie în fața ambasadei germane. M-aș face trimitere și de la zonele capturate și în stăpânirea statului islamic. Conceptul de siguranță durabilă este o expresie pe care o folosește în acest context și în altul reprezentant Federica Mogherini și în altul reprezentant al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului, domnul Lambrinidis. În acest context, uh, nu putem vorbi de siguranță reală în contextul drepturilor omului, fără, ce scuze, fără drepturile omului. Siguranță fără drepturile omului nu există. Ele reprezintă un pilon central și Atât siguranța, cât și drepturile omului și deci statul de drept trebuie consolidate. În cadrul subcomisiei DROA am organizat un schimb de opinii pe această temă în februarie 2016, iar Comisia Europeană a organizat o conferință cu titlul Sprijinul pentru potențialul femeilor, prosperitatea Afganistanului în luna octombrie 2016. Am arătat hotărârea Uniunii Europene de a-și menține angajamentele și atenția acordată acestei probleme, care vizează în special drepturile femeilor, pe care noi le considerăm fundamentale pentru dezvoltarea Afganistanului. Astăzi, alături de noi se află mai mulți experți care ne vor prezenta detaliat situația și vor face câteva recomandări Uniunii Europene, dar și guvernului Afganistanului. Ni s-a alăturat și doamna Jimenez Beseril Barrio, care reprezintă Comisia FEM și, dacă ești de acord, dragă Tereza, îți voi da îndată cuvântul pentru a, reprezent, pentru a prezenta acest argument. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă urez tuturor bun venit în numele... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Austrevicius, șeful delegației de relații cu Afganistanul. Urez bun venit experților și membrilor ambilor comisii și delegației voi eh, fi concisă pentru că vreau să ascult eh, experții invitați după prezentarea generală a scenariului pentru drepturile omului din Afganistan. Vom pune accentul pe drepturile femeilor într-un stat afectat de conflict cum este Afganistanul. Cu trei săptămâni în urmă am comemorat eh, Ziua Națională pentru eliminarea violenței sexuale în conflicte. Conform ultimului raport al secretarului general al ONU, în legătură cu violența sexuală legată de conflicte, um, diverse practici culturale duc la subraportarea violenței sexuale în Afganistan. Raportul explică cum în 11 cazuri verificate de uh, violențe sexuale confirmate în, în față de femei, fete și băieți. Doar trei membri ai poliției afgane, afgane au fost uh, uh, condamnați în ciuda legii și aceste condamnări sunt, această lege este chestionată de unii membri ai Parlamentului care uh, Uh, vor să uh, elimine pedepsele legate de uh, violența în cadrul unei relații. Din păcate, situația violenței nu se referă doar la 11 cazuri. S-a raportat că doar în primele 8 luni ale anului 2016, 2621 de cazuri documentate de violență în cadrul unei relații și este, bineînțeles, doar vârful icebergului, nu ceea ce nu vedem, ceea ce, se, ce este ascuns. Pentru a reveni, uh, pentru a combate această situație, autoritățile afgane trebuie să acționeze uh, eficient pe făptaș în justiție. E clar că datorită conflictului afgan acest uh, lucru poate să fie Uh, uh, pus în cadrul presiunii internaționale. Violența împotriva femeilor este o crimă majoră și o încălcare uh, extrema drepturilor omului. Uniunea Europeană trebuie să susțină, să susține eforturile comunității internaționale pentru a combate această violență. Trebuie, asta înseamnă și consilieri pentru protecția femeilor pe teren, consolidarea instituțiilor naționale pentru a putea um, urmări în justiție aceste crime și capacitate, capacitarea femeilor. Am redactat foarte multe rapoarte, avem foarte multe inițiative legate de femei, legate de femei și lupta împotriva violența, împotriva femeilor. Avem uh, eurodeputații aici care au fost implicați și care au susținut rapoarte în legătură cu susținerea victimelor crimelor. Avem și noi această problemă în Uniune. Vom semna Convenția de la Istanbul, uh, care este foarte importantă pentru noi. 14 state europene deja sunt semnatare dar uh, încă trebuie să susținem semnarea acesteia. Nu suntem și nici noi exceptați. Vreau să vă spun că după ce îi dau cuvântul președintelui delegației pentru Afganistan. În toate delegațiile noastre susținem punem o mare importanță pe susținerea ONG-urilor și a societății civile care se luptă pentru a combate violența. Deci, acum doresc să-i dau cuvântul domnul Austrevicius. Aveți cuvântul. I'm here. Thank you, colleagues. Thank you, uh, chairs of uh, DRUA and Fom. Mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc, domnilor președinți. Uh, aș dori să vă urez tuturor bun venit la reuniunea aceasta la care participă delegația Parlamentului European pentru Afganistan. Să promit uh, în legislație drepturi egale între bărbați și femei. Din păcate, realitatea arată altfel. Situația e destul de amestecată atunci când e vorba de drepturile femeilor și bărbaților. Situația femeilor, fără îndoială că s-a îmbunătățit, mai ales în zonele urbane. Femeile activează în Parlament, tinerele merg la școală, chiar și la universitate, numărul celor care sunt eleve și studente a crescut. Accesul la universități și școală este una dintre prioritățile guvernului afgan. În ciuda acestor eforturi, sunt încă multe obstacole în calea tinerelor culturale, de tipul presiunilor, al căsătorilor forțate, foarte devreme, obligarea fetelor de a rămâne acasă. Grupurile talibane țintesc, femei, țintesc școlile, îi țintesc pe profesori, pentru a împiedica pe copii, în special pe fete, să meargă la școală. Situația arată, în general, altfel în zonele rurale, mai ales în zonele cele mai îndepărtate ale țării, unde se pune accentul pe tradiții, tradiții care nu prea au de-a face cu felul în care înțelege Occidentul european uh, drepturile omului. Violența împotriva femeilor este pretutindeni. Femeile sunt supuse cel puțin uneia dintre formele de violență, fizică, sexuală sau psihologică, și sau căsătoriilor forțate de-a lungul vieții. Răspunsul poliției la astfel de forme de violență domestică chiar este foarte limitat și rare ori uh, infracțiunile de acest gen sunt uh, urmărite penal. La conferința donatorilor care a avut loc la Bruxelles în octombrie anul trecut, guvernul afgan a promis că va face mai mult în anumite domenii de politică, printre altele și în domeniul drepturilor omului și al drepturilor femeilor. Aștept cu interes audierea de astăzi, pentru că știu că vom primi informații de la sursă de la vorbitorii noștri și eh, invitații noștri și le, vom, le mulțumesc tuturor celor care au organizat acest eveniment. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc că alături de noi se află acum ambasadorul eh, Afganistanului pe lângă Uniunea Europeană și NATO, domnul Amonavar, și pentru că va trebui să plece în curând, am să-i dau chiar acum cuvântul pentru două-trei minute pentru a-și aduce la rândul său contribuția sa la audierea noastră. Vă rog, domnule ambasador. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor eurodeputați, dragi prieteni, domnule Austrevicius, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat la această reuniune foarte importantă. După cum știți, Afganistanul parcurge diferite etape de dezvoltare, cu provocări de securitate, în ce privește drepturile și așa mai departe. Motivul pentru care suntem aici este legat de drepturile femeilor și aspectele aferente. Colegii vorbeau despre violențele împotriva femeilor, despre alte drepturi, despre dezvoltarea economică, despre urmărirea penală a infracțiunilor împotriva femeilor și așa mai departe. Vă pot spune că aceste lucruri uh, sunt luate foarte în serios de Guvernul de Uniune Națională și, în general, de autoritățile Republicii Afganistan, de președintele acesteia. Cunoaștem simpozionul femeilor afgane de acum câteva luni în Afganistan, în mai 2017, au fost femei afgane care au fost mesagere ale păcii care au participat la acest eveniment. Este primul guvern care se ocupă în mod activ de drepturile și poziția femeilor în societatea noastră. Cu cooperarea Ministerului de Externe și altor autorități, precum și a ONG-urilor și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, pentru care aș vrea să mulțumesc, la fel și cu participarea ambasadei australiene, s-a putut organiza această reuniune pentru pace, în care s-a vorbit și despre familii, despre liniștea în familie, diferitele segmente de societate din țara noastră. Au participat o serie întreagă de persoane de la toate nivelurile, inclusiv de nivel înalt, femei din 34 de provincii, reprezentanți ai societății civile și membri ai Uniunii Europene. Acest simpozion a fost guvernat de președintele Republicii Afganistan, care a ascultat recomandările grupurilor de lucru, dar nu numai atât, și-a oferit întregul sprijin uh, pentru uh, procesul de pace și pentru susținerea femeilor în acest context. S-au uh, luat în vedere diferitele dimensiuni ale rolului femeilor în societate și crearea de pace socială au fost recomandări în acest sens pe care aș vrea să vi le citesc pentru că le consider foarte importante. Mai întâi, recomandarea care a fost de a promova pacea la toate nivelurile organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale prin programe de sensibilizare. Apoi, crearea unui, includerea unui subiect uh, în uh, programa școlară, și anume educația pentru pace participarea sporită a femeilor la programele pentru pace și la Carta Națională pentru Cetățeni. Permiterea ca femeile să se adune la nivel comunitar și local, sprijinirea programelor în zonele nesigure și un plan național care să pună în aplicare rezoluția uh, Consiliului de Securitate al ONU. Promovarea unei culturi a păcii și în, asta în, uh, împreună cu Ministerul Culturii pentru afaceri religioase, Ministerul Educației, al muncii, al afacerilor sociale, al problemelor femeilor și al dezvoltării. Crearea unui program amplu economic și social pentru tinerele femei pentru a elimina violența domestică și pentru a împiedica aceste tinere să se alăture grupurilor teroriste monitorizarea școlilor și a instituțiilor de uh, învățământ uh, la nivel înalt, învățământ terțiar, pentru a uh, monitoriza situația aderării la terorism. Sprijinul acordat femeilor, în spe, uh, uh familiilor, în special femeilor și copiilor. Au fost și alte recomandări pentru mass media, uh, care au vizat și alte țări din regiune, recomandări către comunități, către oameni, către societate. E o listă foarte lungă și știu că din lipsă de timp n-am cum să vă parcurg tot acest document. Însă, guvernul afgan este gata și pregătit să abordeze toate aceste probleme, ținând seama de situația dificilă din regiune. Există insurgență în zonă. Știți că sunt uh, războaie locale, sunt tot felul de alte obstacole. Așa cum am menționat, iată câteva elemente. Poporul afgan, guvernul afgan, societatea afgană sunt gata pentru schimbare. Respectul pentru femei crește, fiecare afgan, fiecare bărbat, fiecare femeie, fiecare frate, fiecare soră, fiecare familie manifestă respect pentru femei iar în ce privește violența și urmăririle penale ale violenței împotriva femeilor, am luat măsuri la nivelul uh, țării noastre să formăm judecători. Sunt judecători care se plâng. De fapt, există o, în general în societate o nemulțumire pentru că femeile care fac obiectul unor astfel de infracțiuni împotriva lor, a femeilor, sunt judecate de judecători. De aceea vrem să numim judecători noi, la nivelul provinciilor și în număr mai mare. Participarea femeilor la Ministerul pentru Afaceri Externe și la toate nivelurile guvernamentale este un fenomen vizibil. Nu am cifre să vă pun la dispoziție, dar puteți vedea, sunt femei în Parlament și în ambasada mea sunt femei, 30% din uh, personalul ambasadei sunt femei femei cu școală, sunt uh, persoane educate. Asta Așa că avem iarat, nevoie de sprijinul comunității internaționale și al societății civile, dar fiecare organizație, fiecare țară care ar putea să ajute îmbunătățirea situației femeilor din Afganistan și a vieților de zi cu zi, este binevenită să o facă. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi pare foarte rău că trebuie să plec pentru că am o altă reuniune la care pot, trebuie să particip, uh, dar îl las în locul meu pe colegul meu pentru a vă răspunde la eventualele întrebări și nu, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Vă asigur că uh, respectul pentru femei, mame, surori, uh, fiice crește în Afganistan. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador, vă mulțumesc pentru această intervenție. Colegul pe care îl lăsați în locul dumneavoastră cred că va putea să răspundă la întrebări și sunt convins că veți transmite mesajul de îmbunătățire a fem- vieții femeilor în uh, societatea afgană. Acesta e obiectivul nostru până la urmă aici. Și acum, uh, din păcate, doamna Jagiba Hashemi n-a putut, nu poate să fie de față. A trebuit să se întoarcă la Kabul uh, din cauza unei probleme urgente care au apărut uh, în cadrul uh, unui ONG pe care l-a fondat dumnea ei, așa că nu poate participa la reuniunea noastră, ceea ce, ne, ceea ce regretăm, dar, trans, dar acum două mesaje transmise de la Cabul prin video de câte 6-7 minute. Mai întâi, al doamnei uh, Latifa Ahmadi, care este director executiv al Organizației pentru Promovarea Capacității Femeilor, și celălalt mesaj vom primi de la domnul Abdul Wadud, care este director executiv al Organizației pentru Drepturile Omului și Eradicarea Violenței. Dacă se poate, vă rog să pornesc mesajele video. First of all, I would like to express my deepest time. În primul rând, aș dori să uh, exprim recunoștința uh, Parlamentului European și Subcomisiei pentru Drepturile Omului pentru că a aranjat această audiere și pentru faptul că ne-a oferit ocazia să ne facem vocea auzită din Afganistan. Sunt alături de toți cei care lucrează zi și noapte pentru a sprijini justiția și pentru a se lupta pentru egalitate și drepturile omului în toată lumea. Dragi deputații Parlamentului, îmi pare rău să vă spun că situația în țara mea este în continuare turbulentă și sângeroasă. Și nu am vești bune pe care să le împărtășesc astăzi cu dumneavoastră. Au trecut 17 ani de când Statele Unite și NATO au intervenit în Afganistan în numele unui război împotriva terorismului, aducând pacea și egalitatea pentru femei și apărând umanitatea. Din păcate, în fiecare colț al țării din care provin uh, se varsă sânge. Oamenii suferă de pe urma atacurilor suicidale, bombelor de tot felul, corupției, violenței împotriva femeilor, sărăciei, șomajului și a statului de crime organizate. Femeile afgane sunt mai oprimate decât oricând, de către fundamentaliști, talibani și ISIS. Femeile sunt considerate în continuare monede de schimb și sunt vândute ca și cum ar fi bunuri sau animale. Părțile corpului le sunt tăiate cu brutalitate, sunt arse de vii, suferă de abuz emoțional, fizic sau sexual. Nu am mult timp pentru a mă concentra pe, uh, statul, pe situația catastrofală a țării mele. Însă cred că este important să menționez câteva lucruri. Trebuie să spun că în acest moment 70% din uh, cetățenii noștri suferă de pe urma unor probleme psihologice. Peste 4 milioane de tineri sunt dependenți de droguri. Dintre aceștia, 25% sunt femei, iar peste 7 milioane nu au un loc de muncă. 70%, 80% din uh, populația afgană suferă de foame. Peste 4.000 de fete au fost otrăvite în diferite provincii nesigure. Sau uh, în uh, femeilor, activistelor, le-a fost aruncat în față acid. De asemenea, uh, tinerele învățătoare sau profesoare, studentele, sunt violate sau sunt răpite. Națiunile Unite și țările din vest uh, ne-au impus un guvern corupt și i-au sprijinit pe infractori, pe criminali, care sunt responsabili de colapsul țării de la începutul anilor 90. Ei sprijină teroriștii internaționali care consideră Afganistanul un paradis sigur și de-a lungul timpului l-au glorificat, i-au glorificat pe măcelarii internaționali precum Guldbudin, Hekmatayar și pe uh, ceilalți ca el. În uh, opinia mea, democrația nu poate să însemne bombe, fosfor, tot felul de alte arme și nici uh, sprijinirea inamicilor democrației. Așa ceva nu se întâmplă în nicio țară. După cum spuneam înainte, Afganistanul este iadul pentru femei mediul de aici uh, pentru femei uh, și pentru apărătorii drepturilor omului este mai dificil și mai periculos decât oriunde altundeva. În ultimii ani uh, au existat tot mai multe amenințări, intimidări, atacuri împotriva celor care promovează și protejează drepturile femeilor. Femeile care uh, au o viață publică sunt supuse presiunilor și sunt amenințate de către cercuri sociale tradiționale. Ele nu sunt protejate suficient atunci când își exercită funcțiile publice, respectându-se libertatea sau autonomia acestei exercitări. Ele nu sunt libere. Educația este importantă pentru a împuternici femeile și pentru a pregăti terenul pentru participarea acestora la viața publică și politică. Nici un fel de investiții în uh, educație nu poate să însemne mai puține femei în viața politică și publică. Sprijinirea leadership politic și civic al femeilor în această țară reprezintă un lucru esențial. Asta pentru a stimula schimbările sustenabile și eficiente în această țară. Ținând cont de toate aceste lucruri, solicităm comunității internaționale să facă răspunzător guvernul afgan de ceea ce se întâmplă. Și doresc să menționez câteva puncte. Primul, este foarte important ca uh, femeile să fie protejate în fața amenințărilor și a violențelor Um, care survin ca urmare a angajamentului lor în protejarea drepturilor omului, um, în uh, participarea lor în activități politice sau în viața publică și, de asemenea, trebuie făcut responsabil pentru toate actele de violență, pentru amenințări și pentru tratament inegal toți cei care exercită astfel de tratamente și asta cât mai rapid. În al doilea rând, este necesar ca, cele, ca cota de femei de 25% de locuri în um, Consiliul Provinciei să fie restabilit și să se aplice mecanisme asemănătoare și la alegerile districtuale și locale. De asemenea, este foarte important uh, să se uh, elimine nivelul minim de uh, cerințe referitoare la educație în, din standarde. În al treilea rând, Trebuie luate toate măsurile pentru a uh, elimina orice parțialitate, orice părtinire în ceea ce privește educația femeilor, să fie încurajate familiile să își late, lase fetele să studieze și să fie împiedicate acestea să abandoneze uh, școala foarte devreme, la vârsta de 10-13 ani. Numărul 5. Să faciliteze uh, inițiativa economică pentru femei și să încurajeze emanciparea financiară a femeilor. Acesta este adesea o precondiție pentru o prezență activă a femeilor în uh, viața publică. Să se promoveze programe pentru adolescentele femei, pentru a le împuternici cu uh, abilități intelectuale și culturale și pentru a lupt, a lupta pentru, uh, împotriva conservatismului cultural. De asemenea, solicităm ca comunitatea internațională să pună accentul și să investească resursele din Afganistan spre promovarea și protejarea drepturilor omului. În primul rând, să se creeze măsuri care să garanteze siguranța fizică și participarea reală a femeilor la viața publică. În al doilea rând, să se ofere acces uh, mai bun la educație fetelor, reducându-se uh, factorii discriminatori. Spre exemplu, prin uh, oferirea de buze internaționale tinerelor femei. În al treilea rând, să se promoveze incluziunea pe piața muncii pentru femei în sectoare strategice relevante pentru uh, activități de cercetare și inovare, precum uh, sectoare, cum ar fi cel juridic sau cele care au legătură cu siguranța. Să se sprijine programele de microfinanțare pentru acele femei care au capacități de leadership și uh, au nevoie de resurse pentru a-și realiza afacerile și pentru a avea rezultate eficiente în societate. Comunitatea internațională ar trebui să încurajeze guvernul afgan să semneze și să ratifice protocolul opțional la Convenția cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și, de asemenea, să, să armonizeze legislația națională la standardele internaționale, implementând uh, aceste acte. Vă mulțumesc pentru atenție! of uh, the uh, Domnule președinte al Subcomitetului pentru Drepturile Omului, uh, onorați deputați ai Comisiei FAM, stimate președinte al Delegației pentru Relațiile cu Afganistanul, dragi uh, oratori și participanți. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit această ocazie de a împărtăși uh, observațiile și expertiza cu mea cu privire la participarea politică a femeilor în Afganistan. Aș dori să mă concentrez în principal pe realizările femeilor, provocări și, și să fac câteva recomandări delegației Uniunii Europene în Afganistan și comunității internaționale. După mai bine de o decadă de la intervenția internațională, femeile au reușit să fie mai bine reprezentate în într-un anumit număr de sectoare din viața publică, altele decât politică, cum ar fi comerț, sectorul sănătății, educație universitară, agricultură, legislație sau media, ambasade și uh, ministere. Performanța politică a femeilor reprezintă o combinație între uh, activitate legislativă și reprezentare uh, a electoratului, precum și participare la viața politică, iar în ceea ce privește uh, ramura judiciară, femeile reprezintă 5,4% din judecătorii din țară. Iar în 29 de provincii din țară, statisticile indică că nu avem deloc femei judecători. În ceea ce privește procurorii, reprezentarea femeilor a crescut de la 9,4% în 2014 la 17% în 2017. În sectorul juridic, femeile reprezintă 5,4% din uh, judecătorii din această țară. Iar în 29 de provincii, statisticile indică că nu există deloc femei judecători. În ceea ce privește procurorii, reprezentarea femeilor a crescut de la 9,4% în 2014 la 17% în 2017, conform uh, Procuraturii Generale. Guvernul uh, unității naționale, în ciuda provocărilor care există în această țară, oferă o atenție specială grupurilor uh, vulnerabile, precum uh, cel al tinerilor și al femeilor. Recent, un uh, grup de femei uh, reprezentând societatea civilă au fost numite ca membri în Consiliul uh, Înalt pentru Pace, ceea ce este o realizare a societății civile. În ciuda acestui lucru, ne confruntăm cu provocări importante în ceea ce privește participarea femeilor. Violența împotriva femeilor a crescut dramatic de-a lungul timpului. Victimele violenței împotriva femeilor sunt înregistrate oficial, iar cazurile acestora au uh, ajuns la 43.000 uh, în 2003. În 2016, 234 de uh, cazuri de omor au fost înregistrate, 361 de cazuri de viol au fost înregistrate de uh, Uh, Comisia Independentă uh, pentru Drepturile Omului în Afganistan. Din păcate, există infractori care nu au fost arestați, iar femeile sunt forțate să nu spună nimic și să nu își ridice vocea cu privire la aceste abuzuri sexuale. Atitudinile patriarhale și discriminatorii suminează uh, societatea și mm, sunt prezente la nivelul factorilor de decizie. De asemenea, există un sentiment în creștere de insecuritate. Apare intimidarea și uh, adesea sunt întâlnite atacuri violente asupra femeilor. Toate acestea rămân obstacole în calea reprezentării femeilor în spațiul public. Există în continuare uh, un conflict intens și insecuritate și o cultură misogină în uh, instituțiile cheie. Toate acestea au un impact negativ asupra reprezentării femeilor și a participării acestora la viața publică. Iar în ceea ce privește uh, cererile uh, de la guvern, aș vrea să subliniez următoarele puncte. În primul rând, guvernul ar trebui să asigure siguranța și securitatea celor care se luptă pentru drepturile omului, astfel încât aceștia să-și poată urma activitățile și programele fără frică și să ofere siguranța celor uh, femei candidat care sunt nominalizate, care se nominalizează pentru alegerile parlamentare sau uh, locale. În al doilea rând, uh, în ceea ce privește reformele și statul de drept, este absolut necesar ca dialogul între societatea civilă și guvern să sporească și să devină unul mai serios. Societatea civilă este tot mai conștientă de nevoi, solicitări și așteptări din partea populației și poate fi o punte între cetățeni și guvern. Punctul 3. Este important ca guvernul să organizeze alegeri parlamentare și districtuale libere, corecte și inclusive în întreaga țară și să fie prevenită frauda și corupția în procesul electoral, ceea ce ar însemna că femeile ar putea să participe într-un număr mai mare și să aibă rezultate mai solide. Solicitarea noastră de la Uniunea Europeană și uh, față de comunitatea internațională este următoarea. În primul rând, să sprijine din punct de vedere politic și financiar și să faciliteze implementarea Planului Național de Acțiune pentru salvarea pentru rezoluția 1325, care va consolida reprezentarea femeilor în uh, organismele uh, decizionale și va asigura pacea, uh, securitatea și pacea în anumite zone. În al doilea rând, comunitatea internațională ar trebui să monitorizeze și să urmărească, respectiv să sprijine agenda femeilor din Afganistan. Spațiul pentru activitățile uh, în care se desfășoare activitățile de, drept, de apărare a drepturilor femeilor este tot mai mic și ar trebui să beneficieze de sprijin internațional. De asemenea, trebuie sprijinită societatea civilă și programele pentru drepturile omului pentru a proteja femeile în fața oricărui tip de violență domestică, sexuală sau de alt tip și pentru a evita discriminările prin implementarea, revizuirea și dezvoltarea unor legi, politici și strategii uh, greșite. Femeile trebuie uh, protejate față de violență, trebuie să li se asigure sprijin uh, acelor femei care sunt victime ale violenței. În felul acesta, uh, aprobarea procesului legislativ poate fi sprijinit de către lobbyingul național și internațional. Vă mulțumesc pentru atenție! Bine, mi, mi sembrano chiari i messaggi che sono stati. Mesajele transmise de la Kabul mi se par foarte limpezi. Acum cred că putem trece la dezbaterea de aici din sală și voi da cuvântul unei doamne raportor care ne va oferi informații cât mai detaliate cu privire la situația actuală a situației din Afganistan în urma cercetărilor pe care le-a făcut și a cunoștințelor sale. O vom asculta cu deosebit interes ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile. Doamna Horia Mozadek, care este cercetător din Afganistan uh, la Amnesty International, are acum cuvântul pentru circa 8 minute. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mulțumesc din nou Parlamentului European pentru oportunitatea de a veni aici pentru a vă împărtăși preocupările noastre. Aș dori să subliniez ceea ce au spus și ce alți eh, antevorbitori în Afganistan, după căderea talib- talibanului, am, am, eh, am mai eh, s-au întâmplat multe, au existat multe schimbări în ceea ce privește libertatea de exprimare, accesul la sănătate și alte aspecte. Și fără îndoială în Afganistan ne confruntăm nu doar cu războiul și insurgența talibanilor și altor grupuri, dar și uh, cu prezența unor căpetenii și unor criminali în interiorul guvernului și parlamentului afgan, ceea ce creează un spațiu din ce în ce mai uh, periculos, pe, în special pentru apărătorii drepturilor omului. Cred că este de asemenea important să menționăm din nou că, din păcate, după an 2014, Afganistanul se uh, confruntă cu o insurgență în creștere, un număr crescut de victime civile și numărul persoanelor strămutate intern a, a ajuns peste 1,5 milioane de afgani. Uh, deci 1,5 milioane de persoane sunt strămutate intern în interiorul țării. Avem și uh, un număr foarte mare de afgani care sunt deportați din Afganistan, Iran și din Europa. Aș dori de asemenea să menționez uh, faptul că, din păcate, tensiunile în uh, Guvernul de Uniune Națională în legătură cu diverse aspecte între președintele și executiv au creat tensiuni în societatea afgană în diverse sectoare. După înființarea uh, Guvernului de Unitate Națională și, uh, după cum au menționat colegii mei mai devreme, cu atacul uh, sinucigaș de la începutul lunii mai, care a dus la ucirea a peste, uciderea a peste 100 de civili și cu rănirea câtorva sute, din păcate, în societatea civilă afgană și pentru civilii afgani uh, au început demonstrațiile împotriva incapacității guvernului de a împiedica asemenea uh, atacuri violente în uh, capitala Kabul și aceste demonstrații au fost confruntate cu violențe excesive, cu șase victime omenești și răniri. Ca urmare a acestui atac, când aceleași grupuri au uh, uh, s-au organizat uh, în oraș, în corturi, poliția a atacat aceste corturi și ceea ce a dus la uciderea unei persoane și la rănirea multora. Credem că nu există spațiu într-o țară care înaintează către democrație pentru asemenea comportamente. Statele europene care acordă finanțare pentru uh, guvernul afgan ar trebui să oprească guvernul afgan de la utilizarea forței excesive împotriva protestatarilor, în special când se ajunge la ucideri și răniri grave. În același timp, în urma acestor uh, ucideri, guvernul afgan a luat un pas suplimentar și a început să modifice legi, legi, legile, inclusiv legea cu privire la demonstrațiile publice și adunările publice, pentru a limita chiar mai mult acțiunile poporului afgan, pentru a limita liber, libertatea de exprimare, și, uh, de asemenea, se, limit, se modifică legea în legătură cu mm, rețelele sociale uh, pentru a putea acționa împotriva celor care scriu bloguri și expun corupția și ceea ce se întâmplă în Afganistan. Talibanii și alte grupuri insurgente nu sunt singurii care subminează democrația și în același timp reprezintă o problemă pentru uh, apărătorii drepturilor omului din Afganistan. Din păcate, din ce în ce mai mult vedem rapoarte ale gu- oficialilor guvernamentali care folosesc amenințări împotriva apărătorilor drepturilor omului uh, din societatea civilă, încearcă să, le, să uh, îi oprească uh, și să împiedice să mai critique guvernul afgan Uh, guvern care devine din ce în ce mai oprimant. Aș dori să menționez de asemenea că chiar și astăzi, când uh, antevorbitorii mei care au vorbit din spate, din Kabul, aceștia nu au putut să primească o viză. Acest spațiu al securității uh, dispare chiar în interiorul Afganistanului. Acești activiști trebuie să poată să vină la asemenea evenimente, să poată să vă împărtășească îngrijorările lor. Un asemenea mediu și o asemenea situație ar putea să crească uh, supresiunea din partea guvernului afgan. O presiune. am, uh, în anul 2015 am emis un raport în legătură cu mm, diverse cazuri ale femeilor din diverse categorii sociale, mm, femei miniști, femei în parlament, doctori, uh, profesoare, polițiste din cele 50 de cazuri care au ajuns la ucideri, uciderea membrilor familiei, uh, răniri grave, din aceste 50 de cazuri doar un singur caz a fost anchetat și acest lucru a, uh, s-a uh, a rezultat doar în, în o pedeapsă cu închisoarea cu 2 ani pentru medierea unei ucideri. Eh, în celelalte cazuri nu a avut loc niciun fel de anchetă și situația nu diferă foarte mult de administrația Karzai. Pentru că și în anul trecut am văzut atacuri diferite, violente, asupra diverselor personalități, însă, din păcate, nici unul din aceste cazuri nu a fost, nu a fost anchetat, nimeni nu a fost adus în fața justiției. Amnesty International uh, are uh, 10 cazuri documentate de 10 apărătorii drepturilor omului care au fost amenințați de către talibani cu viață, cu moartea și opțiunea care le-a fost uh, dată de către Ministerul de Apărare, li s-a dat adresa unor comercianți de arme pentru a-și putea uh, cumpăra arme pentru a se apăra. Deci uh, uh oficialii de securitate afgani sunt uh, conștienți de acești comercianți de arme și uh, acordă certificate de port armă apărătorilor drepturilor omului care doresc să obțină arme. Această, punând responsabilitatea pentru securitatea lor uh, pe umerii apărătorilor drepturilor omului înseamnă că statul afgan nu dorește să-i apere și în același timp uh, vrea să uh, introducă mai multe arme de foc uh, în populație. În intervenția mea aici aș dori să fac câteva recomandări. Una dintre recomandările pe care le-aș face ca Uniunea Europeană, ca donator major către Afganistan, trebuie să trageți la răspundere acest guvern, trebuie să stabiliți repere de, și criterii de uh, responsabilitate. Câte cazuri au fost uh, anchetate, câte um, anchete, câte pun, puneri sub urmărire judiciară în ceea ce privește aceste crime. Ce pași întreprinde guvernul afgan pentru a se asigura că aceste atacuri nu se vor repeta? În al treilea rând, recomandările. Dacă Există o raportare de patru ani. Da, facem recomandări la ONU și nimeni nu monitorizează guvernul afgan dacă aceste recomandări sunt implementate și ce pași sunt întreprinși pentru a îmbunătăți situația femeilor și a drepturilor omului. Dacă ar fi uh, și prezența unei căpetenii, cum ar fi Ahimatie, nu a dus la scăderea mm, numărului de victime în Afganistan. Uh, stabilitatea și pacea pot fi mm, uh, în, în țară pot, pot fi asigurate doar prin justiție pentru pace, nu pace pentru justiție. Per eh, le cose Mulțumesc pentru mărturiile dumneavoastră. Și acum îi dau cuvântul doamnei Malai Ioia, activistă, scriitoare, fostă membru a Adunării Naționale Afganistanului în perioada 2005-2007, când a fost expulzată, pentru că a denunțat public prezența uh, în Parlament, uh, a, Parlamentul Afgan a căpetenilor războinice. a dat naștere acest gest al domniei sale a, a unor proteste ale comunității internaționale în care s-au implicat a, persoane și personalități importante de la nivel internațional, printre care și membrii ai Parlamentului European, este, este numită de BBC femeia cea mai uh, curajoasă femeie din Afganistan, iar revista Time a inclus-o printre cele 100 de persoane cele mai influente din lume. O salut și îi dau cuvântul și dumneei pentru 8 minute. Vă rog. Hello to all of you. First... Vă salut. În primul rând, mulțumesc uh, Subcomisiei pentru Drepturilor Omului, uh, Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitate de Gen și Delegației pentru Afganistan, care mi-au dat ocazia de a aduce uh, mesajul mm, poporului din Afganistan. Eu vin dintr-o țară tragică. După 15 ani de la așa zisa eliberare Afganistanului de către Statele Unite și NATO, după cheltuieli de miliarde de dolari, Situația țării este dezastroasă, în special pentru uh, femei. Majoritatea uh, femeilor și bărbaților nu sunt liberi, suferă în urma fundamentalismului și uh, da, în urma ocupației. După atacul terorist din 11 septembrie, am sperat că talibanii vor fi învinși, însă nu s-a întâmplat. Afganii au fost uh, trădați în, încă o dată de cei care uh, spuneau că uh, îi vor ajuta. Ne confruntăm încă cu o ocupație și cu un uh, guvern susținut de Statele Unite. În loc să-i judece pentru crime de război, uh, Uh, Statele Unite uh, îi susțin pe aceștia care uh, continuă să-i terorizeze pe poporul afgan. Suntem în continuare considerată o țară producătoare, în topul producătorilor de droguri, în topul misoginiei și ocuparea ar a înmulțit problemele noastre și au cre- a crescut. Ați auzit de uciderea uh, femeii Farhunda de 27 de ani uh, în timpul zilei în mijlocul Kabulului. Această crimă a avut loc în Kabul. Imaginați-vă ce se întâmplă cu femeile din zona rurală. Uh, situația este un iad pentru femeile din Afganistan. Ele sunt Uh, violate, bătute, um, lapidate, ucise. În Herat, provincia Herat s-a raportat că 27, au existat 27 de cazuri de autoimolare în doar 3 zile. Astfel aveți o imagine reală asupra condiției femeilor din Afganistan și vreau să vă împărtășesc din propria mea experiență ca uh, apărătoare a drepturilor femei în uh, Uh, Afganistan. Eram învă- învățătoare în zona Talibanului și acum există multe uh, și acum atunci foloseam burca ca și acum pentru a uh, fi sigură, astăzi la fel pentru a fi sigură eu și mulți alți activiști din Afganistan și trebuie să trăiesc ascunsă, nu pot să trăiesc cu familia și cu fiul meu. Vreau să vă împărtășesc experiența din Parlamentul Afganistanului. Majoritatea, majoritatea aparține căpetenilor războinice și nu există nici măcar libertatea de exprimare. De, mi, se, uh, mi se închide microfonul, sunt amenințate cu violență fizică și chiar cu violul în interiorul clădirii Parlamentului nu uh, mi se permite întoarcerea în clădire pentru a expune crima, crimele și corupția din afara Parlamentului. Există legi uh, uh, în Afganistan care există doar pe hârtie. Nu cred că trebuie să vă dau detalii în legătură cu situația din Afganistan. Avem solicitanți de azil care părăsesc Afganistanul și fug pentru a ajunge în țara, uh, în Uniunea Europeană, ceea ce dovedește mm, că condițiile groaznice din țara mea. Și în legătură cu politica Uniunii Europene în ceea ce privește refugiații, uh, în primul rând condamnă această politică împotriva solicitanților de azil și că pentru a fi un refugiat nu este o crimă. În loc să-i deportați pe acești afgani înapoi în Afganistan, este mai bine să nu îi susțineți pe acești uh, uh guvernanți care oprimă uh, spuneți că Afganistanul este un stat sigur. Țara noastră nu este sigură atunci când nu există securitate în Kabul. Imaginați-vă ce se întâmplă în zonele rurale. Uh, dacă aș avea mai mult timp, v-aș da mai multe exemple și uh, cei care suferă în Afganistan trebuie să fie tratați, uh, cei care fug din Afganistan trebuie să fie tratați conform convențiilor internaționale cu privire la refugiați și cei care răspund pentru situa- situația catastrofală actuală din țara mea Uh, trebuie să-și asume rezultatul ultimilor 15 ani de acțiuni în Afganistan, în Libia, Irak și, uh, al, și, și în alte zone ale lumii. Vedem în propria noastră țară că Statele Unite uh, susțin direct și indirect pe, pe teroriștii cei mai periculoși și uh, acest tip de terorism nu a fost niciodată uh, discutat și uh, un alt vorbitor din Afganistan l-a menționat pe domnul Hekmetyar. Gulbi din Hekmetyar a fost pe lista neagră ca uh, criminal uh, căutat în întreaga lume, și iar acum a fost uh, primit în guvern. În numele reconcilierii, uh, aceste acțiuni sunt uh, extrem de periculoase pentru că subminează pacea și democrația. Pacea fără justiție nu are niciun sens. Acest uh, partid uh, uh, care are o istorie criminală a fost primul partid extremist care a aruncat cu acid asupra școlărițelor și uh, unul dintre mm, purtătorii de cuvânt al acestui, acestui partid a, a apărat Uh, atacurile sinucigașe în, la, un, la televiziunea din Kabul. Și uh, mulți dintre dumneavoastră uh, ați auzit despre bomba aceea pe care a uh, lansat-o stat, pe care au lansat-o Statele Unite în Afganistan. Ce înseamnă acest lucru pentru uh, Civilii au spus că ținta era ISIS. Este o altă minciună. Vreau doar să testeze această uh, bombă pe teritoriul nostru pentru a transmite un mesaj uh, statelor rivale, cum ar fi Rusia sau China, uh, spunându-le că pot, să facă ce vor. Și este foarte clar că aceste acțiuni sunt foarte uh, Uh, periculoase pentru poporul nostru. Au transformat uh, țara noastră în labor, într-un laborator pentru mașina de război a Statelor Unite și a NATO. Am multe să vă spun despre Afganistan, dar vreau să vă spun că în timpul războiului, războiului forțele progresiste, intelectuali au uh, rezistat și au riscat viața, au fost activi și continuă să fie activi ascunși și vă rog să îi susțineți pentru că reprezintă singura alternativă pentru un viitor al Afganistanului, pentru că aceștia nu au mâinile pătate cu sânge. Și trebuie să îi susțineți, să susțineți aceste forțe progresiste să și prin ei să susțineți poporul afgan. Educația este ok împotriva fundamentalismului și pentru emanciparea țării noastre. Dacă femeile vor fi educate, vor putea avea un rol în societate. În final, aș dori să vă spun că liniștea celor buni este mai rea decât acțiunile celor răi. Vă mulțumesc. Grazie, grazie davvero. Mulțumesc, mulțumesc din inimă. Și acum domnul Mirko Günther, director Friedrich Ebert Stiftung din Afganistan. 8 minute aveți la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mă bucur foarte mult și este o mare onoare pentru noi, pentru mine să mi se alăture colegii din Afganistan și să pot vorbi în fața uh, comisiei, subcomisiei pentru drepturile omului, comisiei femeilor și uh, delegației pentru Afganistan pentru a vă împărtăși câteva dintre observațiile și recomandările mele în legătură cu acest subiect deosebit de important. Vara aceasta, Friedrich Heber Stiftung a împlinit 15 ani de prezență în Afganistan. Lucram cu mulți parteneri din societatea civilă și din guvern pentru a promova sindicatele, dreptatea socială, pentru a indica, educa pe tinerii lideri, pentru a promova pacea și securitatea și pentru a sensibiliza societatea la problema migrației și la nefericirile refugiaților. Vrem să asigurăm o participare extinsă și la proiectele uh, organizației noastre. Constituția Afganistanului, așa cum au arătat și antevorbitorii, este menită să garanteze drepturi egale între femei, pentru femei și uh, fete, așa scrie cel puțin pe hârtie. Dar în urma alegerilor din 2010, Uh, s-a constatat că, într-adevăr, o bună parte dintre cele alese în Camera Inferioară a Parlamentului sunt femei. Unele au participat chiar la alegerile prezidențiale sau guvernamentale. Sunt multe femei care lucrează în uh, educație, în uh, organizațiile guvernamentale. Cred că s-au făcut progrese importante în ce privește accesul femeilor la serviciile de sănătate și la educație, Afganistanul a devenit o societate mai deschisă, deși se întâlnesc diferențe semnificative între zonele urbane, rurale, între nord și sud. În principiu, societatea afgană acceptă egalitatea femeilor, dar asistăm în ultima vreme la o revenire a atitudinilor ultraconservatoare, chiar și în orașele mari femei au fost lapidate după acuzații de uh, adulter sau o femeie a fost ucisă pentru că a fost acuzată și în mod greșit de a fi uh, ars Coranul. Organizațiile societății civile din Kabul desfășoară în acest sens o activitate importantă, dar insuficientă și e adevărat că presa din întregul, uh, de pe întreaga planetă a acoperit uh, uh, situațiile acestea, um, videourile respective au devenit virale. Doamnelor și domnilor, Afganistanul rămâne, după cum arătau și colegele mele, din păcate, una dintre cele mai una dintre țările unde este cel mai greu să fii femeie de pe planetă. Femeile sunt supuse violenței fizice, violenței sexuale sau psihologice. Comisia pentru Drepturile Omului uh, raportează pentru 2016 și 2017 un număr uriaș de încălcări ale drepturilor femeilor. Ceea ce a dus la o intervenție în 2001. De 40 de ani deja Afganul este o țară în război. Planurile de acțiune, realizările legislative uh, nu fac mare lucru pentru a îmbunătăți perspectivele, din păcate, încă prea sumbrele acestei țări. Chiar dacă există un cadru legislativ relativ modern, acesta rămâne un exercițiu pur teoretic, în bună măsură, pentru că uh, nu se pun suficient de bine în practică. În practică, protejarea femeilor rămâne o provocare uriașă, mai ales la nivelul provinciilor, inclusiv uh, în ceea ce privește creșterea violenței publice, uh, violenței uh, fizice, violenței domestice. Acțiunile autorităților sunt foarte limitate nu numai din cauza corupției endemice între structurile și entitățile de stat, Pentru noi, ceea ce am auzit uh, în intervențiile anterioare reprezintă și ar trebui să reprezinte o uh, sursă de inspirație. Femeile nu trebuie privite în Afganistan ca niște obiecte, ci ca niște parteneri reali în societate. În anii 90, pe vremea războiului civil, Uh, s-au făcut, uh, au început aceste conflicte. Conflictele, de fapt, sunt uh, întotdeauna în conflictele din istorie, femeile au fost un agent de pace foarte important. Related to promoting peace and security during the Q&A session. And Mr. Chairman, Afghanistan... Domnule președinte, Afganistanul se află într-un moment de cotitură în zilele acestea se confruntă cu una dintre situațiile de securitate cele mai volatile din anii 2000 încoace. Și, în concluzie, aș vrea să vă prezint principalele provocări cu care se confruntă această țară, despre care unul despre unele dintre acestea deja s-a discutat. Situația din Afganistan, mai ales în ce privește drepturile femeilor, ar fi incompletă dacă n-am face trimitere la unele dintre aceste probleme. Din punctul de vedere al securității, situația s-a deteriorat grav de la retragerea în 2014 a trupelor internaționale. Și acum a ajuns mai proastă decât oricând. Controlul talibanilor este de aproape 75% din teritoriul Afganistanului mm, și în nordul și Afganistanului și în Kabul uh, situația devine din ce în ce mai nesigură. De la începutul anului au avut loc cel puțin 9 atacuri atentate teroriste, culminând cu atentatul care a omorât peste 150 de civili și a lăsat uh, un număr mare de civili răniți în fața ambasadei Germaniei. Apoi, Uniunea Europeană se concentrează foarte mult pe numărul mare de refugiați uh, și imigranți care ajuns în, uh, pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv în țara mea, în Germania, în 2016 și 2017. Dar anul trecut, returnații din uh, Irak Uh, și în Afganistan au fost în număr foarte mare și în această țară. Deci această problemă a migrațiilor și refugiaților uh, este uriașă și în țara noastră, cifrele fiind deseori mai mari decât în întreaga Uniune Europeană. Afganistan, în uh, Pakistan, în Iran. Cifrele uh, pentru refugiați pentru care nu există statistici, probabil că sunt și mai mari. 645.000 în uh, 2016. Afganistanul este în continuare una dintre cele mai nedezvoltate economic țări din lume. Cum să facă față unei astfel de situații? International aid since 2014, it quickly became apparent that most of the în uh, Ehm, anii precedenți, ehm, atâta dezvoltare de cât s-a putut bucura Afganistanul a fost ehm, stimulată de intervenții cu asistență externă. De când aceasta s-a diminuat, situația economică s-a prăbușit. Sute de uh, afgani intră pe piața muncii căutându-și în fiecare an locuri de muncă acolo unde ele nu există. În fine, Trebuie să dăm dovadă de decizie, de hotărâre în uh, ceea ce privește Afganistanul. În urma evenimentelor tragice de la Kabul din mai și iunie, situația, pare să se fi, situația negativă pare să se fie exacerbat. Vor fi alegeri prezidențiale în 2019 și deja au fost anunțate pe alegeri parlamentare pentru 2018. Acest lucru este fundamental pentru stabilitatea și securitatea Uh, din această țară, dar trebuie ca guvernul actual să-și respecte mandatul pentru a face din alegerile, din campania electorală și din procesul de tranziție ca uh, un proces care să se desfășoare într-o atmosferă de respect pentru femei și bărbați. La fel în Afganistan. Doamna Timenas Beseril Barrio, vă mulțumesc foarte mult și acum am să-i dau cuvântul reprezentantului Comisiei dar uh, și apoi voi da cuvântul eurodeputaților care vor dori să intervină. Comisia Europeană. Dar înainte de asta, domnul eurodeputat Austrevicius. Mulțumesc foarte mult. Știm cu toții situația socială, politică securitară dificilă din Afganistan, în mare. Lucrurile sunt foarte complicate, de aceea pe teren, la fața locului în această țară, se întâlnesc atâtea probleme. Există ONG-uri care combat violența împotriva femeilor și se luptă pentru respectarea drepturilor lor. Cumva ați văzut vreo modificare a modului în care acționează pe teren aceste ONG-uri? Sigur că se oferă informații, sunt implicate femeile într-o serie de activități, li se oferă femeilor uh, șanse, șansa de a participa, de exemplu, la acțiuni comune, însă ați asistat cumva la schimbări în bine în ceea ce privește activitatea acestor ONG-uri pentru întreaga societate și mă refer la ce se întâmplă dincolo de zona capitalei, mai ales în zonele rurale. Apoi, se bucură ONG-urile acestea, persoanele cele mai active de suficient sprijin din partea donatorilor internaționali pentru a-și putea desfășura activitatea la nivelul dorit? Și și aici, cred că aș putea să vă vorbesc din propria mea experiență. Atunci când am vizitat Afganistanul în luna februarie anul acesta, ne-am întâlnit cu un număr destul de mare de ONG-uri destul de active, cu sediul la Kabul. Activiștii erau activiști profesioniști, experienți, exper- scuze, <laughs> experimentați, cu legături foarte bune și care aveau informații la zi. Dar uh, i-am întrebat ce legătură aveți cu deputatele de la Kabul? Cu femeile deputate din Parlament? Răspunsul a fost zero. Există femei alese în Parlamentul afgan, dar întrebarea mea în acest caz uh, este dacă avem practic două tabere care lucrează în paralel și care nu au nicio legătură între ele, nu discută, nu își uh, unesc eforturile. Deci, dacă nu, se va, dacă nu, va, nu va exista o colaborare între ONG-uri și toate uh, ramurile puterii de stat, nu se va realiza nimic. Aș vrea să știu care e experiența dumneavoastră în acest sens și părerea dumneavoastră în legătură cu ce am putea face pentru a încuraja aceste contacte. Doamna președinte, mai dorește cineva să intervină? Mai sunt întrebări? Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, aș dori eu să adresez o întrebare. Doamnei, dacă doriți pot să mă exprim și în engleză. Am fost un pic surprinsă când spuneați că situația s-a înrăutățit Bine, nu atât asta m-a surprins, cât faptul că am constatat că nu aveți niciun fel de încredere în ajutorul acordat de Statele Unite și de Națiunile Unite. Domnul Mirko Günther spunea însă, pe de altă parte, că de la retragerea trupelor internaționale situația din Afganistan s-a înrăutățit. Mie mi se pare că sunt două lucruri contradictorii și atunci nu mi este foarte clar cum stau ele de fapt. Tocmai am încheiat un raport în Parlamentul European, în cadrul uh, Comisiei pentru Dezvoltare, cu privire la reducerea societății civile. Vom vota pe marginea acestui raport peste câteva luni. Și când vorbiți dumneavoastră de fondurile pe care le-au primit ONG-urile, în contextul ăsta aș dori să știu de la dumneavoastră dacă banii pe care noi îi cheltuim, că adică nu știți, poate, nu știu dacă știți, Uniunea Europeană este cel mai mare donator din lume în ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Când vorbim despre femei, așadar, organizațiile care le ajută pe femei, în ce privește toate problemele lor, căsătorile forțate și alte probleme. Primesc aceste organizații bani și le, îi folosesc pentru proiecte pentru femei? Cine decide cum distribuie banii aceștia? Nu cumva ONG-urile, nu cumva banii aceștia nu mai ajung la ONG-urile care apără femeile? Mulțumesc! Domnul președinte, înainte de a vă da cuvântul pentru a răspunde, aș dori să dau cuvântul domnului Dietmar Chrysler din partea Serviciului European de Acțiune Externă, șef de divizie pentru Asia. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru invitația de a participa la dezbaterea din această după-amiază. Cred că suntem de acord cu ce spunea la începutul acestei ședințe domnul Austrevicius. Situația drepturilor femeilor din Afganistan este și, după părerea noastră, amestecată. Unele evoluții pozitive cred că sunt. De exemplu, accesul la educație a crescut. 3 milioane de femei se duc astăzi la școală și peste 30% din uh, studenții de la universitate sunt femei. De asemenea, reprezentarea femeilor în structurile guvernamentale a sporit, precum și accesul acestora la diferite profesii. Aceste lucruri sunt fără îndoială evoluții încurajatoare. Sunt însă de acord cu ce spuneau mulți uh, dintre cei care au intervenit, și anume că mai rămân multe probleme. Femeile sunt în continuare discriminate, sunt victimele ostilităților, violenței, sunt obligate să se căsătorească la vârste foarte fragede și se confruntă în continuare cu obstacole și hărțuire în viața lor de fiecare zi, în viața lor de zi cu zi, la locul de muncă, printre altele. Prin urmare, femeile rămân făpturile cele mai vulnerabile din Afganistan și sunt extrem de afectată de conflictele, de conflictele în curs în Afganistan și de violențele din această țară. Este prioritatea, o prioritate pentru Uniunea Europeană să promoveze și să apere drepturile femeilor și să promoveze egalitatea de gen în Afganistan. Acest lucru rămâne pentru noi o prioritate majoră, inclusiv în uh, dialogul și contactele pe care le avem cu autoritățile din Afganistan. Tot printre prioritățile Uniunii Europene se află promovarea activă a punerii în aplicare de pline a agendei pentru pace și securitate, fiindcă noi considerăm că egalitatea de gen și combaterea violenței împotriva femeilor se leagă strâns de problemele de pace și securitate. Așa cum s-a arătat deja în octombrie 2016, Uniunea Europeană a găzduit un eveniment uh, în marja conferinței de la Bruxelles uh, pentru Afganistan cu titlul Să dăm putere femeilor și în felul acesta vom avea un Afganistan prosper. Și printre concluziile acestui eveniment s-a pus accentul pe mai multă putere pentru femei, precum și pe egalitatea de șanse și pe accesul la educație al femeilor în uh, zonele atât urbane cât și rurale din Afganistan. Suntem de acord că mai sunt multe de făcut și, așa cum s-a arătat, de curând, pe data de 2, 2 uh, iulie, 8 femei au fost numite în, în altul Consiliu pentru Pace din Afganistan, femei cu multă experiență din societatea civilă și activiste pentru drepturile omului. Acest uh, lucru pe care îl uh, salutăm foarte mult va duce la creșterea participării în, Consiliul, în altul Consiliu pentru Pace din Afganistan, o participare de 20% a femeilor la acest Consiliu, ceea ce sperăm să încurajeze să, și să faciliteze procesul de pace din Afganistan și participarea femeilor la toate structurile de conducere. Toate activitățile de construire a pecii, păcii trebuie să conțină și o dimensiune de participare reală a femeilor. Ambasadorul Republicii Afganistan arăta mai devreme că guvernul acestei țări a organizat un simpozion la Kabul în luna mai cu titlul Femeile afgane, mesagere ale păcii, la care participarea a fost foarte amplă. Peste 100 de reprezentanți nu doar din orașele mari, ci și din uh, provincii, au, au uh, venit la acest simpozion. Și cred că tema cea mai sensibilă abordată la acest simpozion a fost participarea femeilor la procesul de pace și care sunt cerințele pentru a se trece de la o cultură a violenței și a războiului la o cultură a păcii. Serviciul European de Acțiune Externă a participat de asemenea la acest eveniment, ocazie cu care și-a exprimat sprijinul pentru acest efort. Considerăm că simpozionul de la, de la Kabul reprezintă un mecanism prin care s-au formulat așteptările femeilor cu privire la uh, activitatea și rezultatele activității guvernului. S-au tras și câteva concluzii și recomandări la sfârșitul acestui simpozion, recomandări la care s-a referit și domnul ambasador mai devreme. Trebuie să ne continuăm acțiunile comune și chiar să le consolidăm, punând accentul în mai mare măsură pe punerea în aplicare eficientă a politicilor și planurilor aprobate de guvernul afgan. Și consider că a fost uh, un lucru bun și liniștitor că domnul ambasador, ambasador a spus că Afganistanul, guvernul, dar și societatea din Afganistan sunt pregătite pentru această reformă. Uniunea Europeană rămâne puternic angajată să includă dimensiunea de gen în toate politicile și printre proiectele în curs care implică și Afganistanul, abordăm întotdeauna problema egalității de gen, care reprezintă unul dintre obiectivele noastre. Un exemplu concret de acțiune în acest sens, iată, un punct în ceea ce din uh, punerea în aplicare a planului de acțiune pentru femei în Afganistan, rezoluția Consiliului 1325, cuprinde 2,7 milioane de euro dedicate unei serii întregi de activități, de exemplu crearea unor grupuri de pace ale femeilor, planuri de protecție la nivel local pentru femei, colaborarea cu uh, uh, învățații religioși, și crearea de linii roșii pentru femeile care sunt afectate de violență de gen. Vrem de asemenea să susținem politicile naționale de facilitare a accesului la justiție pentru femei în special și să creăm o forță de poliție care să se compună și din bărbați și din femei. Pentru asta e nevoie de recrutarea mai multor femei în poliție asigurându-le acestora condiții de lucru care să fie libere de abuz, de hărțuire, de discriminare de gen. Încă două elemente importante, cred eu. Finalizăm noua strategie a Uniunii Europene pentru Afganistan, care acoperă perioada 2017-2020, care va conține un nou cadru de politici pentru angajamentul cu Afganistanul în următorii ani deci pentru relațiile cu Afganistanul în următorii ani. S-a vorbit, domnule președinte, de consolidarea democrației, a statului de drept și a drepturile omului, ca fiind una dintre prioritățile majore pentru Uniunea Europeană în Afganistan. Încă din luna februarie, Uniunea Europeană și Afganistan au semnat un acord de colaborare pentru parteneriat și dezvoltare, în care Uh, se vor organiza dialoguri întărite pentru drepturile omului și dezvoltare. Și ca să, închid, să închei, domnule președinte, sunt provocări majore înainte, dar Uniunea Europeană este angajată să susțină în strâns dialog cu toți actanții pertinenți guvernul uh, afgan și societatea civilă din această țară pentru a face progrese. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Mulțumesc domnului Crisler și acum îi dau cuvântul lui Stefan Loc de la DGDFCO. Good afternoon to uh, everybody. Bună ziua tuturor! Audierea de astăzi privind drepturile femeilor uh, din Afganistan este o ocazie bună pentru noi de a asculta. Așadar, le mulțumesc uh, președinților și de asemenea participanților la această sesiune pentru că ne-au oferit această ocazie. Provocările masive de acolo, experiențele frustrante, care sunt de asemenea relevante pentru corporațiile noastre, dar și exemplele bune de la care dorim să pornim și să construim mai departe lucrurile, sunt toate prezente. De asemenea, este o bună oportunitate de a comenta și a sublinia ceea ce facem noi din perspectiva Comisiei Europene pentru a sprijini femeile din Afganistan, ceea ce este complementar față de ceea ce a prezentat SEAE. Aș dori să mă acces pe trei puncte. În primul rând, modul în care evaluăm uh, actualul guvern uh, și acțiunile sale, guvernul din Afganistan, apoi ce facem noi pentru a sprijini drepturile femeilor din Afganistan și modul în care egalitatea de șanse este reflectată în dialogul nostru politic. Cum evaluăm politicile actuale ale guvernului? În aceste evaluare și Poate că acesta este un truism, însă trebuie să vedem contextul. Ei bine, în cazul Afganistanului trebuie să fim conștienți de ceea ce s-a întâmplat, mai ales din 2001 încoace, ceea ce a fost explicat deja de antervorbitori. Normele culturale în schimbare este, sunt, reprezintă un proces uh, real. Trebuie să se ia să se inițieze acțiuni uh, și mișcări în uh, societatea civilă, uh, acțiuni și politici guvernamentale. De asemenea, procesele trebuie influențate de către comunitatea internațională, care poate schimba politica internă. De asemenea, trebuie să ne aducem contribuția la um, configurarea politicilor interne. Actualele politici guvernamentale, Planului Național de Acțiune, cu privire la rezoluția ONU 1325 care a fost menționată și programul privind prioritățile uh, naționale în ceea ce privește îmbuternicirea femeilor reprezintă câteva priorități. Rezoluția 1325 este în vigoare din 2015 și ne-am așteptat uh, la un plan de finanțare uh, care să apară în primăvara acestui an. Dar acesta nu a fost transmis încă partenerilor și asta înseamnă că vor apărea tergiversări în implementare. Dorim să includem toate aceste lucruri în dialogul cu guvernul. De asemenea, trebuie să observăm că planul de acțiune este o parte a unui exercițiu guvernamental mai extins de redefinire a politicilor publice, pornind de la uh, cadrul de dezvoltare și pace în Afganistan care a fost uh, dezvoltat din 2015 încoace și în circunstanțe dificile. Este o atribuție uh, neîncheiată de a pune în aplicare un astfel de cadru politic, dar este o, și o sarcină importantă în același timp. Același lucru este uh, valabil și pentru programul de priorități cu privire la împuternicirea femeilor, care este de asemenea un document important care a fost prezentat aici la Bruxelles la conferința din octombrie privind Afganistanul și a fost lansat uh, oficial la Kabul pe 8 martie anul acesta cu ocazia um, Zilei Internaționale a Femeii. A fost sprijinit de Banca Mondială, astfel încât să înceapă implementarea acestuia. Ambele programe, cu toate acestea, nu încep de la zero, ci se aplică uh, guvernamental prin diverse ministere și pornesc de la anumite structuri care există, um, continuând programe care au dat deja rezultate. Ceea ce mai trebuie făcut prin guvern este să se stabilească uh, un mecanism de monitorizare a activităților în desfășurare și un mecanism de planificare financiară pentru activitățile viitoare. Sigur că este mai ușor de în teorie decât în practică și aceasta este o problemă obișnuită care se întâlnește atunci când este vorba despre politici noi. Politicile sectoriale sunt importante pentru noi și o parte importantă a dialogului politic și um, sigur că va trebui să continuăm pe această direcție. Trebuie să ne gândim la pol- dialogul politic în ceea ce privește sprijinul bugetar și în acest context uh, consider uh, că este foarte important să ne aplicăm asupra acestor politici. În al doilea rând, cum sprijină Uniunea Europeană um, femeile în dezvoltarea lor? Ca un uh, preambul, trebuie să spun că din 2015 încoace, planul de acțiune în uh, vigoare, care uh, se referă la perioada din 2016-2020, va fi implementat. Acest lucru este valabil pentru toate corporațiile noastre și se referă la agenda pentru egalitate de gen și împuternicirea femeilor, precum și alte activități de acest gen. Este un document ambițios care are niște obiective clare de atins până în anul 2020. Acestea sunt uh, că proiectele ar trebui să fie bazate numai pe analize recente de egalitate de gen, iar 85% din toate, dintre toate programele noi, uh, G1 și G2, uh, să fie relevante din perspectiva egalității de gen. În uh, Afganistan ne-am angajat puternic în ceea ce privește sprijinirea apărătorilor drepturilor omului, și încercăm să uh, susținem această mișcare. Colegii noștri din Elveția și cei din uh, Regatul Unit colaborează îndeaproape cu noi. În portofoliul nostru de proiecte avem uh, trei direcții prin care sprijinim apărătorii drepturilor omului și vor exista în continuare apeluri de oferte pentru proiecte care să meargă în aceeași direcție. De asemenea, există planuri uh, pentru un basket fund pentru uh, protejarea apărătorilor drepturilor omului. Am lansat și o, uh, un apel de oferte dedicat pentru instrumente care contribuie la stabilitate și pace, ca răspuns la Planul Național de Acțiune 1325. Vor uh, apărea astfel proiecte care să sprijine societatea civilă și guvernul în implementarea Planului Național de Acțiune. Colegii noștri de la SEA au menționat deja că aproximativ 50% din proiectele noastre actuale și programe se uh, abordează această agendă ca uh, obiectiv principal. Asta nu înseamnă că celelalte 50% nu țin cont de agendă. În procesul de pregătire a proiectelor, am fost întotdeauna riguroși în ceea ce privește legătura cu agenda. Uh, Referirile la acesta, precum și la instrumentele uh, menționate în agenda, au fost uh, specificate deja. Obiectivele care se referă la egalitatea de gen sunt foarte importante pentru noi. Suntem angajați în toate sectoarele în această privință, inclusiv în agricultură, dar și în ceea ce privește persoanele strămutate intern și migranții. Doresc să subliniez uh, în mod special sprijinul nostru care se referă la provocările uh, care vin odată cu uh, migrația și strămutările interne. Anul trecut am adoptat un pachet uh, important pentru uh, migranți și refugiați, care includ și țările Pakistan și Iran. Femeile și fetele sunt o categorie foarte vulnerabilă ca membri ai refugiaților și migranților și pentru acestea există programe de sprijin. Doresc să menționez și un nou program care este în lucru în acest moment care uh, sprijină sectorul judiciar și pe care îl pregătim pentru anul 2018. Dorim să consolidăm capacitățile procurorului și, în plus, uh, să existe o componentă care vizează acțiunile societății civile și care să sprijine accesul la justiție. Și acesta va fi foarte important din perspectiva egalității de gen, pentru că femeile sunt adesea victime ale violenței și ale injustiției și adesea nu au acces la justiție. Permiteți-mi ca în final să um, mă refer la modul în care reflectăm egalitatea de gen în dialogul nostru politic. Delegația UE de la Kabul organizează în mod periodic evenimente locale uh, pe tema drepturilor femeilor în Afganistan. Există de asemenea o serie de comunicate în social media și în alte formate. Avem uh, un dialog continuu cu Guvernul Afganistanului în care abordăm și subiecte de egalitate de gen. Există niște indicatori pe care îi urmărim în acest dialog. Există și un uh, proces de revizuire al dialogului și a rezultatelor între reuniunile care au loc. De asemenea, analizăm reformele în domeniul financiar și punem accentul pe uh, egalitatea de gen și în acest domeniu. ONG-urile uh, din uh, Afganistan sunt și ele implicate. Doar să vă dau un exemplu. Delegația noastră a organizat în noiembrie 2016 primul, uh, prima discuție cu privire la bugetul național pentru anul fiscal 1396, care este de fapt 2017, din perspectivă de gender. Obiectivul nostru a fost, este ca acesta să devină o parte integrantă, permanentă a dialogului politic. Sper, în final, ca acest remar să vă ofere o idee referitoare la modul în care dialogăm noi cu Guvernul Afganistanului în ceea ce privește uh, chestiunile de egalitate de gen și drepturile femeilor, ca parte a programului nostru de cooperare și că înțelegeți care sunt planurile noastre de viitor. Aștept cu nerăbdare să aud întrebările dumneavoastră și să continuăm dialogul. Grazie a lei, signor Luc. Uh, Ades. Mulțumesc foarte mult, domnule Loc. Și acum uh, le voi da cuvântul uh, invitațiilor noștri din afara Parlamentului European pentru o scurtă replică. Și voi da mai întâi cuvântul domnului Winter pentru a răspunde la observațiile făcute. Mulțumesc foarte mult. O întrebare mi-a fost adresată direct, care se referă la prezența trupelor internaționale este unul dintre acele aspecte foarte complexe și înțeleg de ce unii consideră aceste trupe ca fiind nepopulare, iar alții le văd ca fiind o necesitate. Ceea ce cred este că este dificil uh, să evaluăm situația, pentru că în uh, ultimii doi ani și jumătate situația din uh, Afganistan s-a deteriorat. Acesta este un fapt obiectiv. Nu cred că trupele noastre sunt singura soluție, însă cred că situația este dificilă acum și că există motive politice, interne și regionale care au dus la această situație care există acum. Orice soluție care nu este militară, ci este politică, va uh, iniția un proces uh, pozitiv în Afganistan. Cam atât uh, cu privire la prezența trupelor internaționale. Uh, în cadrul mandatului pe care îl avem, este important să uh, asistăm populația și, de asemenea, să sprijinim societatea civilă și organizațiile acesteia, să le oferim siguranță, pentru că uh, este necesară. Este foarte important să sprijinim forțele naționale pentru securitate și, de asemenea, uh, sper ca situația să nu devină mai dificilă decât este în prezent. Mulțumesc! Uh, thank you. I would like to uh, go back to the question. Mulțumesc. Aș dori să revin la întrebarea referitoare la serviciile din Kabul. Cred că există multe servicii care oferă servicii care au câștigat încrederea cetățenilor uh, din Afganistan și care pot oferi, își pot oferi serviciile în țară. Situația privind securitatea din Afganistan, în momentul actual, a arătat că există o serie de pericole, nu numai pentru apărătorii drepturilor omului, ci și pentru alte categorii de persoane. Și din acest motiv, uh, societăți precum Crucea Roșie sau altele uh, se simt de asemenea amenințate. Și ele raportează cu privire la situație. În ceea ce privește angajamentul femeilor și uh, activitatea acestora în Parlament, există uh, o colaborare între societatea civilă și membrii Parlamentului, însă adesea multe dintre aceste femei nu sunt în majoritate, în primul rând, și dacă toate ar vota în favoarea unei legi care să fie în favoarea femeilor afgane, tot nu ar avea un impact semnificativ, pentru că uh, bărbații din Parlament nu uh, prea empatizează cu cauzele femeilor din țară. Și acesta este una dintre problemele care uh, afectează Afganistanul. De asemenea, aș dori să spun că în timp ce discutăm despre toate aceste lucruri, este foarte important ca Parlamentul European să monitorizeze situația din Afganistan și să ofere propriile rapoarte cu privire la situația femeilor din Afganistan. Poate să fie un raport uh, neparțial, independent și să ofere o uh, imagine reală a ceea ce se întâmplă acolo. În același timp și înainte de a-i da cuvântul mai departe, uh, a da cuvântul mai departe colegilor mei, doresc să menționez câteva alte aspecte importante din punctul meu de vedere. De ce discutăm despre uh, biroul Uniunii Europene la Kabul și protecția apărătorilor drepturilor omului. Într-adevăr, ei joacă un rol important în ceea ce privește coordonarea, dar din păcate le lipsește finanțarea și le lipsesc resursele de a sprijina, sprijini organizațiile locale uh, pentru protecția drepturilor omului. Și um, organizațiile de eh, dimensiuni mai mici nu reușesc să facă față concurenței, adesea eh, apar probleme și eh, acestea nu pot obține finanțare pentru proiecte, pentru că proiectele nu sunt suficient de importante, iar organizațiile locale de mai mari dimensiuni obțin finanțarea, ceea ce uh, discalifică, descalifică de la bun început uh, organizațiile mai mici de la a obține finanțare europeană. Ne plângem de spațiul în scădere în care se poate manifesta societatea civilă. Știm că demonstrațiile actuale uh, bine, în cazul acestora, guvernul a utilizat forța excesivă și au existat victime. Ar fi foarte bine ca Parlamentul European să întrebe guvernul afgan încotro au mers investigațiile, care au fost concluziile, care au fost procedurile, care au fost inițiate, pentru că ar fi bine să vedem că aceste acțiuni care sunt uh, luate că se conturează într-un fel. Ne-am săturat de promisiuni goale. Acum a sosit momentul pentru dumneavoastră și pentru noi să vedem că lucrurile se mișcă, că are loc acțiune și să câștigăm această încredere care s-a perimat în ultimii ani. Mulțumesc! Doresc de asemenea să adaug și eu ceva cu privire la uh, rolul Statelor Unite și NATO, a fost menționat mai devreme de un antevorbitor, care a spus în situația sa că uh, situația s-a înrăutățit după ce trupele Statelor Unite și NATO au părăsit țara. E bine, situația uh, din Afganistan a fost dezastruoasă și când trupele erau staționate acolo. Pentru că masacrul din 2009 de la Farah Province, trupele americane au bombardat și au uh, folosit fosfor alb 150 de civili au fost uh, uciși atunci, dar statisticile reale arată cifre mult mai îngrijorătoare. Acesta este doar un exemplu. În al doilea exemplu ar putea să fie trupele germane care au bombardat provincia Condos. S-a spus că 90 de persoane au fost omorâte, dar statisticile reale arată cifre mult mai mari. Masacrele, bombardamentele, uh, asasinarea civililor nevinovați, ei bine, toate acestea sunt uh, îngrijorătoare și cifrele sunt mult mai mari decât cele care au fost prezentate. În uh, acești 16 ani au fost omorâți foarte mulți oameni, nu numai de către extremiștii fundamentaliști, ci și de, cei, de trupele de ocupare care au bombardat din cer uh, provinciile noastre și uh, care au spus că se luptă împotriva teroriștilor. Însă au fost omorâți foarte mulți nevinovați, femei, copii. Permiteți-mi să vă mai dau un exemplu. Mass media în Afganistan a raportat uh, referitor la o provincie din Afganistan. Anumiți parlamentari uh, intervievați la televizor au uh, făcut niște declarații și s-a discutat despre politica locală din aceste provincii. Ei bine, aceste provincii în care se spune că ar exista taliban și ISIS și în care ar exista comerț uh, cu echipament, ei bine, se spune că aceste provincii iar uh, alimenta cu, uh, cu ajutoare. În întregul Afganistan și în Kabul, în special și în jurul Kabulului, există uh, multe zone în care uh, există talibani și teroriști. Încă o dată, dacă Statele Unite și NATO nu mai uh, nu mai ajută acești uh, teroriști fundamentaliști, atunci uh, acestea nu vor mai avea pârghii. Nu vor mai avea alimente, nu vor mai avea din ce să trăiască, pentru că i-au comis foarte multe crime în acești ani. Și după 9-11, ei au trădat democrația și poporul afgan uh, suferă sunt întrebați ce cred despre democrație, dar ei uh, povestesc despre ce au făcut NATO și Statele Unite în Afganistan și, văzând ce au făcut, spun că o astfel democrație ei nu își doresc. Există multe exemple în acest sens. Iar în ceea ce privește rolul trupelor uh, din Afganistan, e bine, acestea au fost folosite adesea în mod abuziv. Poliția afgană, armata, era volun- se voluntariază pentru a face anumite lucruri tinerii care se alătură armatei fac acest lucru numai pentru că uh, sunt plătiți, pentru că nu au cu ce să își hrănească copiii. Ei sunt plătiți să lupte împotriva teroriștilor. Banii dedicați proiectelor pentru securitate, din păcate, nu ajung unde trebuie. Sistemul este corupt. Și acești bani merg uh, către aceste persoane corupte care sunt la putere. Dacă trupele pleacă din Afganistan în 2014, îmi amintesc, înainte de 2014, era o propagandă mare în mass media cu privire la uh, faptul că dacă pleacă trupele se va declanșa un război civil dar nimeni nu spunea că exista deja război civil și că existau conflicte în țara mea și în timpul ocupației. Iar uh, în ceea ce privește faptul că trupele Statelor Unite au plecat, de bine, o parte au plecat după 2014, dar au semnat acest, acest guvern nedemocratic, a semnat un acord cu uh, Statele Unite. Și acum NATO are o bază în Afganistan, de aceea a, îndrăznesc să uh, folosească arme periculoase pe teritoriul nostru. Democrația nu poate să fie așa ceva, nu poate să fie uh, nu putem să fim terenul în care sunt uh, aruncate astfel de bombe. În ceea ce privește Statele Unite și NATO, guvernele din vest și influența acestora în Afganistan, haideți să vă mai dau un exemplu. Poate că ați auzit de ministrul educației care a furat milioane de dolari din proiectele dedicate educației din Afganistan. Și chiar dacă s-au primit rapoarte cu privire uh, la uh, sute de școli artificiale, false care au fost înființate, nu s-a făcut nimic. Acest om, ministrul educației, este membru al unui uh, partid fundamentalist. Și ce a făcut guvernul a fost să-l promoveze. Și acum este ministru de legătură între uh, guvern și uh, minister drepturile omului sunt lezate în permanență de către cei care sunt la putere și ei sunt responsabili de situația dezastruoasă din țara noastră. Trupele străine. Acestea eh, au fost trimise pentru o cauză greșită, pentru război, pentru a îi sprijini pe acești corupți. Prezența lor, chiar și în Kabul, noi nu beneficiem de vreo siguranță sau securitate. V-am spus ce se întâmplă. Este nevoie nu numai de hrană și de apă, ci și de securitate, dar nu avem așa ceva. Care sunt cauzele principale ale problemelor din Afganistan? Acești fundamentaliști, extremiști, ai căror naș este, de fapt, guvernul din vest, guvernele în general. Statele Unite nu vor pleca niciodată de bunăvoie din Afganistan, pentru că își uh, apără propriile interese de natură strategică, economică, politică, iar afganii sunt niște victime. And about the NGO, sorry, just... Iar în ceea ce privește ONG-urile, pe scurt, majoritatea sunt străine și, din păcate, corupte. Știți ce spun uh, cetățenii Afganistanului? că ONG-urile sunt uh, lorzii ONG-urilor, baroni, pentru că aceștia sunt corupți. Au o activitate, dar uh, toate proiectele sunt uh, problematice. Vorbim despre Organizația pentru promovarea capacității femeilor în Afganistan. Ei bine, ei au avut proiecte pe educație, sunt activi în continuare. Aceștia trebuie sprijiniți și merită sprijiniți. Mai sunt și alte organizații uh, care sunt bune. Asociații sociale. Haideți să sprijinim proiectele lor. Pentru că uh, singurul lucru pe care îl vor cetățenii afgani este să fie dreptate, justiție. să existe o generație de afgani care să-i conducă și să fie o generație în care au încredere fundamentaliștii au omorât foarte multe persoane de încredere. Haideți să sprijinim niște organizații dintre cele pe care le-am menționat, care lucrează cinstit, sunt active și care doresc să implementeze proiecte în interesul cetățenilor afgani. Mulțumesc! Sì, grazie davvero. Ceriamo alcune conclusioni, cominciamo con... Mulțumesc foarte mult. Vom trage câteva concluzii acum. La ce concluziune? Bun, la ce în concluzie vreau să mulțumesc tuturor participanților pentru că în special pentru seriozitate și pentru experiența împărtășită și celor din Kabul pentru că ne-au împărtășit situația. Știm că situația se răutățește, după cum a devenit foarte clar. Nu este doar că nu există legi, și este vorba și de implementarea legilor, legilor existente. Problema femeilor ține de o mare parte culturală în anumite regiuni, în anumite locuri și mă îngrijorează profund tot ceea ce ține de căsătoriile forțate, de crimele de onoare, uh, fete care sunt violate și după aceea uh, sunt ucise de propriile lor rude. sau oameni care emigrează și când se întorc, uh, fetele au uh, fostelor uh, relații au întâlnit pe altcineva și sunt omorâte pentru că nu mai se pot căsători cu ele. Trebuie să terminăm cu impunitatea în legătură cu aceste fapte, după aceea apare și problema misoginiei, un alt aspect foarte important uh, care trebuie să fie combătut. Uh, este foarte clar că ONG-ul că trebuie să ne axăm mai bine ajutorul. Eu Vreau să continuăm să lucrăm, să dăm o vizibilitate femeilor din Afganistan. Vă mulțumesc. Peter. Mulțumesc, Peter. Mulțumesc, Antonio. Mm, să ne întrebăm care este uh, diferența între un optimist și un uh, realist. Un realist este un optimist eh, bine informat. Suntem conștienți de situația din Afganistan, însă putem să fim optimiști în legătură cu viitorul țării. Știm că în Afganistan există un complex de probleme și că, că chiar un, una din aceste probleme ar fi suficient pentru o sta, un stat așa de mare. Securitatea, sărăcia, lipsa de dezvoltare socioeconomică, lipsa de caracter statal, Vorbim aici despre reconstituirea statului Afganistan, poate chiar de la uh, zero. Uh, ținem cont de deceniile de distrugere și război și de prezența fiecarei uh, tuturor organizații teroriste, unele regionale, altele susținute de vecini și altele care încă primesc sume uriașe de bani pentru a rămâne în Afganistan și pentru a crea probleme. Însă, în același timp, noi, ca Uniune Europeană, rămânem angajați către viitorul Afganistanului. Vedem viitorul diferit de unii care nu și doresc ca Afganistanul să aibă un viitor și acest acest angajament se bazează pe un document bine programat pentru o cale înainte. Apreciem informațiile pe care le-am primit de la instituțiile europene, DEFCO și altele, și să fim sinceri, odată ce implementăm aceste programe, până la ultimul punct, atunci când fiecare euro sau dolar ajunge acolo uh, unde trebuie, nu la intermediari, atunci vom vedea o schimbare. Școlile, spitalele, în instituțiile noi, mai multe femei prezente și angajate în uh, aceste instituții publice și private vor reprezenta o schimbare reală. Așadar, uitându-mă la programul pe 2017-2020, avem noi linii politice, noi angajamente, însă între noi Credem că acest program va fi ultimul de care vom avea nevoie pentru reconstruirea, reconstruirea Afganistanului. Trebuie să ne pregătim pentru un angajament pe termen lung cu Afganistanul, poate în următorul program pentru Afganistan. Însă, timp de mulți ani vom fi parteneri. și este ceva care poate să fie făcut ușor, dar uh, care nu ajut, aduce foarte multe valori uh, statului respectiv. Există multe riscuri și probleme. Uh, drepturile femeilor reprezintă prioritatea noastră. Poate există o discriminare în societatea afgană a anumitor drepturi ale femeilor și în acest sens noi vrem să ne angajăm și mulțumesc tuturor organiz- organizatorilor pentru această dezbatere. Sunt sigur că vom reveni la această problemă în curând. Mulțumesc tuturor organizatorilor și participanților și Folosindu-mă de această oportunitate, sunt onorat să vă invit la uh, difuzarea document, documentarului cu titlul Progresul Orchestrei, o uh, poveste despre femeile afgane în sala ASP 5G1 la ora șase și jumătate în această seară. ASP 5G1, sunteți bineveniți, toată lumea. Filmul este regizat și produs în comun cu uh, de un producător afgan și un ziarist uh, italian. Vă mulțumesc din nou și vă aștept la această difuzare. Interesante per, per il documentariu. De... Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a urmări documentarul în această seară și mă alătur și eu eforturilor Fem Comisiei FEM și Delegației pentru Afganistan, împreună cu comisia noastră, cu subcomisia noastră, în pentru promovarea drepturilor femeilor din Afganistan, vrem și noi să contribuim pentru a îmbunătăți situația actuală. Și apropo de ONG-uri, aș vrea să le mulțumesc celor care se ocupă de cooperarea pentru dezvoltare, care au, care au uh, permis participarea unora dintre invitații de astăzi. Cu acestea încheiem punctul de pe ordinea de zi privitor la, privitor la Afganistan și reluăm în 5 minute cu subiectul privind China, care se va desfășura cu ușile închise.